și domnilor, acum doi ani, doamna Razan Saitunu, care este fost uh, laureat al premiului Saharov, a fost uh, răpită și împreună cu soțul său și cu trei activiști se află acum uh, în mâinile răpitorilor. De asemenea și răpirea, răpirea a avut loc în, într-un cartier exterior al Damascului, din păcate, nu există nicio veste despre acești dispăruți de mai multe luni. În numele Parlamentului European uh, aș cere imediata eliberare a uh, dumneiei, care a primit uh, premiul Saharov în 2011 și care și-a dedicat viața luptei pentru democrație, pentru o Sirie liberă. În acest context a fost amenințată de multe ori de regim și de uh, diverse grupuri și grupări. Aceasta însă nu este un uh, destin uh, singular, ci din păcate foarte multe persoane sunt în aceeași situație, persoane care au fost torturate de la începutul războiului, femei din toate categoriile sociale care devin foarte des uh, victimele acestor crime de război. Există foarte multe dovezi pentru um, violuri care sunt folosite ca armă de război pentru a putea distruge societatea siriană. Parlamentul European condamnă aceste crime de război, aceste crime împotriva umanității. Acum două zile, de exemplu, doamnelor și domnilor, am avut Ziua Internațională a Femeii pe care am sărbătorit-o în Parlament. Trebuie de aceea să avem grijă ca Uniunea Europeană să susțină organizațiile și persoanele să, care susțină femeile care au trecut prin asemenea traumă, să le susțină pentru a-și putea reconstrui viața. Femei care luptă împotriva acestor nedreptăți și împotriva acestor violențe și care ne ajută să punem aceste, uh, aceste infracțiuni pe hârtie pentru ca ele să poată să fie condamnate după aceea. Aș cere încă o dată eliberarea uh, purtătoarei premiului Saharov pe care o menționam înainte. Trecem acum la comunicările următoare. Doamna Francesca Baraciu a fost numită membru al uh, guvernului italian cu efect din 28 februarie 2014. Domnul Klaus Heiner Lene a fost numit uh, de asemenea din 1 martie 2014 membru la Curtea de Conturi Europeană.